Buongiorno a tutti colleghi. Bună ziua tuturor. Bine ați venit. Vreau să-i urez bun venit și domnului Wellan, director de la Direcția Generală Connect. Vom începe cu prezentarea Comisiei referitoare la uh, evaluarea de impact a uh, supra-reglementărilor din domeniul telecomunicațiilor. Vom avea o prezentare de maxim 15 minute făcută de domnul Wellan și după aceea vom uh, asculta o intervenție foarte succintă a domnului Perec și apoi vom, vom asculta pe doamna Castillo. După această dezbatere care va dura aproximativ o oră, vom trece la vot. Trebuie să, res să respectăm termenul. Deci, vă rog, domnule Oelan. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu cât se poate de succint ca să avem și timp pentru discuție. Aș dori să vă prezint prima foaie a prezentării mele, obiectivele propunerii. Cred că știți foarte bine care sunt acestea momentan, însă probabil că e util să le trecem în revistă ca să înțeleagă toată lumea cum s-a ajuns la aceste obiective. Așadar, prin, principalul obiectiv este contribuția la o piață unică bazată pe libertatea furnizorilor și a consumatorilor de a activa transfrontalier. Punem accentul foarte mult pe natura treptată a integrării ce poate fi realizată. Cred că este deosebit de important. Comisia Europeană a avut mare grijă să se bazeze pe cadrul existent. Practic, directivele din 2009 și regulamentul BEREC și regulamentul privind roamingul sunt uh, completări ale acestor baze. rămânem convinși de faptul că principiile concurenței care sunt uh, înscrise în aceste acte legislative rămân principii cheie pentru abordarea noastră continuă față de reglementarea pieței. Constatăm că este necesară o acțiune consolidată pentru a uh, proteja internetul deschis, însă asta trebuie să se uh, facă pe principii care permit și inovația în același timp. E foarte importantă consolidarea sectorului și dorim aici să permitem uh, crearea de beneficii prin economii de scară. Aceste economii trebuie să fie transmise uh, utilizatorilor finali prin concurență, însă fără să îi prejudiciem pe operatori indiferent de dimensiuni. Așadar, operatorii care găsesc modele de afaceri mai adaptate zonelor uh, mai mici sau de scară mai redusă sunt uh, încurajați să își continue activitatea în cadrul acestei propuneri. Comisia a considerat că propunem uh, modificări minime de guvernanță în ceea ce privește OAREC, dar și în ceea ce privește competențele Comisiei în domeniul spectrului și soluțiile uh, pentru a găsi o zonă europeană de colaborare. Cred că știți că vorbim aici despre o propunere care a avut o perioadă de gestație destul de redusă față de cea standard și acest lucru s-a produs din cauza unor discuții dinaintea Consiliului European din martie. Cu toate acestea, am făcut tot ce am putut pentru a profita de consultările existente, de exemplu în domeniul internetului deschis. Am încercat să profităm de munca din domeniul OAREC de exemplu în ceea ce privește autorizarea, în corelație cu internetul deschis. Am uh, implicat toate părțile interesate. În 2011 a avut loc un mare proces de implicare a uh, tuturor CEO din lumea digitală. Și sigur că dialogul continuu cu părțile interesate este foarte important. Avem, de exemplu, reuniuni cu grupul care se ocupă de politica spectrului radio, Consiliul Telecom și uh, pentru comisie s-a pregătit un studiu de mare învergură anul trecut. Vorbim despre o propunere care îi vizează pe legiuitori să spunem așa, la modul accelerat și suntem uh, convinși că am reușit să implicăm toate părțile interesate și le cunoaștem pozițiile cu privire la propunerile noastre. Forța motrice de la baza propunerii noastre este faptul că am constatat diverse forme de fragmentare pe piața europeană a telecomunicațiilor. Și asta în ciuda mai multor cicluri legislative în acest domeniu. Le putem împărți în patru categorii. În primul rând, avem o fragmentare în ceea ce privește autorizarea operatorilor telecom. În anumite condiții, abordările de reglementare sunt uh, realizate pe baza autorizării a doi operatori, apoi constatăm semne concrete de fragmentare în ceea ce privește alocarea spectrului, mai ales pentru banda largă, și avem și o încetinire a desfășurării spectrului în consecință. Variază foarte mult condițiile în care operatorii pot primi acces virtual la rețele fixe ce fac obiectul reglementărilor. Astfel, este mult mai greu să avem un model de afaceri valabil în mai multe state membre. Am constatat o fragmentare a pieței foarte mare atunci când a venit vorba de implementarea reală a drepturilor utilizatorului final atât în ceea ce privește protecția consumatorului, cât și a roamingului. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint aici câteva probe. În ceea ce privește prețul la consumator, constatăm niveluri foarte importante de fragmentare. Uneori e vorba de sute de procente diferență între prețul cel mai mic și prețul, de, prețul cel mai mare. E important să știți că atunci când vorbim despre o piață unică care să aducă prețuri mai bune, nu, am, nu anticipăm întotdeauna că aceste prețuri variază foarte mult ce ne imaginam noi era o piață unică mai dinamică și mai competitivă și, nu, și una în care prețurile converg, devenind competitive, însă Însă, asta am considerat noi o situație win-win pentru o piață internă mai dinamică. Puteți observa aici variațiile atât la dreapta, în ceea ce privește acoperirea 4G în Europa, comparată cu operatorii din SUA. Unul din ei ajunge la 90% din populație, iar în um, Europa nu s-a ajuns nici măcar la 30% în medie. Consecința firească este că nivelurile de cheltuieli de capital în Europa pentru servicii wireless nu numai că sunt mai scăzute, dar uh, sunt și pe o tendință în scădere. Trecem mai departe. Avem aici o ilustrare a diferențelor de niveluri CAPEX la companiile europene cu albastru și la mai mulți um, operatori din America și din Asia de Est, cu roșu. În cele din urmă, ultimul grafic, ne confruntăm cu o mare provocare în această industrie și anume veniturile din servicii de voce sunt uh, o sursă constantă, dar în declin de venituri. Dacă vă uitați pe slide, puteți vedea că suma câștigată din un apel de voce mobil comparată cu aceeași sumă provenită din servicii de date. Avem aici o tranziție importantă care trebuie să fie însoțită de noi. Este foarte important ca fundal la propunerile privind roamingul și apelurile internaționale. Trebuie ca întreprinderile să realizeze modele de afaceri care să insiste pe vânzarea de date mai mult decât de servicii de voce. La dreapta puteți vedea că există întreprinderi europene care reușesc să facă tranziția. Europenii sunt unii în partea dreaptă a slide-ului, unii în partea stângă, însă, tipic, eu, companiile europene se confruntă cu provocările unei lumi bazate pe date Dacă trecem acum mai departe la câțiva factori cheie ce trebuie examinați într-o evaluare de impact, vedem că subsidiaritatea și proporționalitatea sunt elemente cheie. Este inevitabil pe piața internă este nevoie de o mai mare coordonare la nivel european pentru a se evita fragmentarea însă dorim să subliniem faptul că noi nu impunem cu forța o centralizare a sectorului. Noi dorim să permitem operatorilor care doresc să se dezvolte să o poată face cu un minim de obstacole. În ceea ce privește subsidiaritatea, am uh, încercat să intervenim în măsura strictului necesar. După cum v-am spus, avem o marjă foarte mare pentru autoritățile naționale în gestionarea spectrului și mai ales a veniturilor provenite din spectru. Poate fi ales uh, acce, tipul de acces la produse virtuale și uh, noi, în orice caz, încercăm ca la nivel european să avem o autoritate de reglementare uh, gazdă care să gestioneze reglementările impuse operatorilor. Trecând mai departe, iată o prezentare mai formală a obiectivelor evaluării de impact, obiective generale și obiective specifice. Avem aici o prezentare sub formă de tabelă, ceea ce v-am spus uh, deja, sunt patru tipuri de fragmentare pe care dorim să le combatem pentru a facilita buna funcționare transfrontalieră a operatorilor și, de asemenea, pentru a permite consumatorilor să beneficieze de efectele acestei inițiative. Am analizat mai multe opțiuni de politici, după cum este normal. Primul scenariu ar fi să se continue aplicarea intervențiilor fragmentate Opțiunea a doua este cea pe care o discutăm acum. Avem o propunere legislativă combinată cu măsuri pe principalele puncte. Opțiunea 3 este una mai ambițioasă, însă ar include o autoritate europeană de reglementare, atât pentru reglementarea pieței cât și pentru spectru. În cele din urmă, Comisia a tras concluzia că, deși opțiunea 3 are puncte forte, nu este cea mai bună în ceea ce privește obținerea de rezultate cât mai rapide și uh, ar și impune o centralizare mult mai mare decât ce este necesar. Am tras concluzia că, prin propunerile prezentate de noi, am obține o piață dinamică bazată pe bune practici în statele membre. Și după cum au prevăzut studiile, am putea obține câștiguri de până la 110 miliarde de euro pe an. În plus, ar exista mai multe efecte de contagiune la mai multe sectoare care depind de conectivitate. Și, practic, consumatorii ar avea opțiuni mai multe și ar beneficia de o calitate mult mai bună. Pe termen scurt sunt implicate mai multe costuri în ceea ce privește um, eliminarea treptată a roamingului. Pe termen mediu costurile ar fi și mai mari din cauza acordurilor internaționale. Noi am propus ca aceste măsuri să intre în vigoare în 2016 și în scenariul cel mai negativ în care piața nu ar reacționa bine, aceste costuri ar fi totuși mult mai mici decât beneficiile rezultate și sper că se va vedea acest lucru din uh, graficul final. În cele din urmă, vă mai arăt un tabel, nu vă propun să vi-l și citesc. Puteți vedea aici o comparație între cele trei opțiuni După cum vă spuneam, iată ce avantaje ar avea intervenția rapidă și ce s-ar pierde la celelalte opțiuni. Deci, de aceea noi suntem pentru opțiunea 2. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am reușit să respect timpul aproape. Grazie, signor Willem. Mulțumesc, domnule Willem. În continuare, domnul Calfopulos, timp de 5 minute, care reprezintă OAREC. Intervenție fără microfon. Thank you. Uh, thank you for, uh... Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat astăzi aici și că ne-ați dat prilejul să ne exprimăm și noi opinia cu privire la propunerea pentru un continent conectat. Noi suntem un actor cheie suntem o instituție ce trebuie să promoveze coordonarea în materie de reglementare în UE, așa că noi suntem pentru armonizare. Considerăm că trebuie să consolidăm piața internă și să creăm condiții optime pentru mai multe investiții. Agențiile naționale de reglementare sunt, desigur, în prima linie a acestei bătălii și cunosc foarte bine provocările acute din acest sector și știu care sunt lacunele în materie de reglementare pe măsură ce evoluează piața. Sunt surse de creștere ce ar putea fi mai bine exploatate și care trebuie să fie incluse într-un cadru european, ca să ne putem dezvolta în manieră adaptată economia. Acest lucru s-a spus uh, când s-a făcut audierea cu privire la raportul doamnei Trotman, cadrul de reglementare pentru comunicații electronice. Însă nu cred că toată imaginea aceasta a sectorului de telecomunicații este complet negativă. Oare că consideră că evaluarea de impact nu explorează suficient factorii exogeni care au un impact pe piață? printre care condițiile financiare cu care se confruntă operatorii, cadrul administrativ și de reglementare, regimurile de autorizare, costul muncii, cererea pe piață și așa mai departe. Ca să nu consum prea mult timp, doamnă președinte, nu o să intru în detalii cu privire la conținutul propunerii, o să vă împărtășesc doar câteva impresii din evaluarea noastră. Începând de la penetrarea în adâncime și la performanța pe care am măsurat-o noi, vedem că sunt unele diferențe între noi și comisie. În SUA și uh, în UE avem un grad de penetrare similar, însă europenii au viteze mai mari și costuri mai mici. Eh, știu că sunt unele temeri cu privire la diferențele de prețuri în Europa, dar am un studiu aici la mine, un studiu făcut de americani, care compară diferențele dintre prețurile din SUA, din UE și din restul lumii. Și se arată că pentru, inter- pentru internetul la viteze foarte mari, eh, prețurile în SUA variază în funcție de viteză. Eh, prețurile acestea pot fi chiar triple dintr-un într-un oraș față de un altul în America. Deci, uh, acest lucru nu uh, există și în Europa, nu în aceeași măsură. Cu privire la desfășurare, Dați-mi voie să spun că OAREC sprijină pe deplin obiectivele acestea, încurajăm investițiile și în special prin asigurarea unui cadru clar și coordonat de acțiune în toată Europa. Cred că ar fi util să discutăm eventual modalități inovatoare de reglementare care să ne permite să atingem mai bine scopurile. Însă, oricum, investițiile nu sunt înghețate și nu sunt extraordinar de greu de făcut în Europa. De fapt, uh, operatorii desfășoară rețele la un, un ritm tot mai accelerat. Deci, iată, se pot face investiții. Fibra optică devine tot mai folosită în Europa într-un ritm mult mai rapid decât în SUA. Iar acest lucru apare în clasificările făcute la nivel internațional FTTA și FTTB. Cred că am să mă opresc aici. Voi mai face o singură observație. Google, Facebook și Microsoft sunt niște giganți pe care am vrea să avem și noi în Europa. Am dorit să avem astfel de mari corporații. Dar să nu uităm că aceste companii au uh, fost um, lansate, au fost construite de niște oameni de rând care au visat foarte mult. Președinte, mulțumesc. Nu, nu, colegul are cuvântul. Dacă îmi permiteți un punct de procedură, ai ați spus uh, reprezentantului de la OARE care le-a dispus 5 minute, sau poate n-am auzit eu bine, dar văd că ați încercat să-i dați microfonul după 4 minute. E vreun motiv? Da, i-am acordat 3 minute și nu 5 minute. 3 minute i-am acordat. I heard you say 5 minutes. Nu, eu v-am auzit, doamna președinte, v-am auzit că ați spus 5 minute. Chiar am greșit eu? A fost o problemă de interpretare. E, alla fine l'abbiamo lasciata parlare 4 minuti e mezzo. Prego. Dar oricum a vorbit 4 minute și jumătate. Pilar, te rog. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt sigură ce am auzit, așa că va trebui să am încredere în ambii, atât în dumneavoastră cât și în colegul Chichester. dar cred că OAREC ar trebui să aibă mai mult uh, timp la dispoziție, deoarece ei joacă un rol vital. Așa că în dezbaterile viitoare, cred că OAREC ar trebui să aibă o fereastră alocată în toate reuniunile care privesc teme specifice. În ce privește propunerea Comisiei, comisia noastră și-a exprimat deja opinia critică și asta de la bun început. Doamna comisar Crăs a prezentat propunerea, a venit în fața noastră să ne explice, însă problema este că totul s-a făcut um, într-un interval de timp foarte scurt, ceea ce sigur că a ridicat probleme, adică ne-am cam zorit și au apărut uh, complicații ce n-ar fi trebuit să apară. Inclusiv uh, textul mi se pare extrem de complicat și cred că, cel puțin din punct de vedere juridic, am fi putut veni cu un text mai bun, mai simplu și mai clar textul acesta mi se pare că e mult uh, prea, prea greoi. Dar asta e o problemă de timp. Tot timpul este cel care a făcut ca evaluarea de impact să nu fie foarte minuțios făcută. Anthony Whelan, directorul, ne-a vorbit despre o serie de probleme, probleme care nu sunt deloc recente. Uh, de pildă spectrul radio. S-au făcut deja multe valori de impact și uh, am văzut că ele arată că e nevoie de mai multă coordonare, de reducerea fragmentării în ce privește spectrul. Știm acest lucru. Însă, tabela aceea de marcaj a Uniunii Europene are nevoie de o altă evaluare de impact, o evaluare nouă. Așa cum spunea și reprezentantul OAREC, există cadre de reglementare diferite, există dispoziții bugetare, există regim fiscal aplicabil. Deci mai multe elemente ce trebuie analizate. Așa că Aici valoarea de impact ar trebui să fie mult mai amănunțită. Avem elemente noi Aș putea să mă mai refer și la alte aspecte, dar o să mă opresc aici spunând că Parlamentul și-a luat un angajament prin această comisie să continue cu acest dosar și să adopte o poziție în plen în luna aprilie. Și eu mi-am luat acest angajament ca raportor din umbră în această comisie. Iar raportorul și raportorii din umbră din Comisia IMCO și-au luat același angajament. Avem o datorie față de consumatori și de beneficiarii finali. E, iată, în, tut, în ciuda tuturor acestor lucruri care au avut de suferit din cauza presiunii de timp, să nu uităm că există și câteva beneficii, câteva lucruri bune care merită uh, ca noi să facem în continuare eforturi și să avansăm în acest dosar. Va trebui să revizuim pachetul de telecomunicații și va trebui să o facem bine. Dar dacă facem această revizuire în 2016, probabil că nu vom putea să implementăm nimic mai devreme de 2018. Am spus în această comisie, am mai spus-o și uh, în alte foruri, internetul nu are trecut, nu are nici măcar prezent, el nu are decât viitor. Internetul este ceva ce privește viitorul și nu putem să așteptăm, să tărăgânăm. Avem nevoie de decizii imediate. Deci avem aici câteva elemente bune, câteva elemente utile, iar Parlamentul va face ceea ce a promis. Mulțumesc. Grazie, Pilar. La parola Mr. Chichester. Prego. Domnul Chichester. Chairman, uh, and um, uh, thank you for coming, Mr. Whelan. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Whelan, pentru prezentare. Am observat că ați spus că părerile părților interesate au fost luate în seamă. Vreau să mi spuneți ce înseamnă acest lucru, pentru că părțile interesate nu mi-au transmis același lucru mie unuia. Și am uh, adresat o întrebare orală comisiei, cerând să aflu de ce consultările nu au fost mai largi. Ați uh, vorbit uh, despre câteva modificări, despre un transfer de competențe de la autoritățile naționale către un nivel centralizat și ați spus că ați uh, evaluat beneficiile acestui set de măsuri și a spus că ele se cifrează la 110 miliarde de euro. Cum ați ajuns dumneavoastră la această cifră? Că aș fi absolut uh, fascinat să aflu uh, care e mecanismul, metoda de calcul. Apoi ne-ați spus că există o fragmentare a pieței. E bine, unii spun că nu e așa, pentru că cei patru mari operatori de telecomunicații au cam 60% din piață, deci nu e uh, o fragmentare chiar așa de mare pe cum ne dați de înțeles. Regret că ați ales opțiunea 2 ca fiind preferabilă față de opțiunea 1. Eu cred că n-are rost să construim de fiecare dată instituții noi și uh, să legiferăm cu atâta grabă. Mă întreb de ce ați uh, hotărât să concoctați și să faceți uh, acest set de măsuri uh, cu atâta repeziciune? Mi se pare că e dificil să vedem care e nevoia de urgentare a legislației aici. Dacă există, într-adevăr, nevoi urgente, de ce să nu facem măsuri specifice separate? Am fost de asemenea dezamăgit că doamna comisar n-a considerat că ar fi uh, necesar să mi se răspundă la întrebarea cu răspuns oral de acum câteva săptămâni. Totuși, la sfârșitul intervenției ei, domnia s-a spus că va trimite un răspuns scris. Aștept să-l primesc. Vă avertizez însă că o să vă mai trimit și alte întrebări, pentru că nu mă convinge ce am auzit până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Odi. Merci, madame la présidente. Je regrette. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că timpul atât de scurt nu ne-a permis să continuăm un pic discuția cu cei doi invitați, pentru că intrasem deja pe un teren mai nuanțat și mi-ar fi plăcut uh, să aud mai multe despre interpretarea situației către reprezentantul OAREC. În ce privește acea fractură digitală, dumneavoastră spuneți că avem o fragmentare în ce privește oferta de servicii, în ceea ce privește rețelele. Pe teren însă, ce constat eu? Eu vin din, ca și ales um, dintr-o regiune rurală, regiunea Masiv Central, deci în Franța, cetul Franței. Și ce se constată în această țară de-a lungul timpului? De câte ori Uh, câte ori am avut uh, situații sau perioade de război, toată lumea și avea drepturile protejate, uh, iar când nu, nu. Și de câte ori s-au registrat progrese în viața cetățenilor, totdeauna la noi aceste noutăți și progrese vin mult mai târziu, după 5, după 10, după 12 ani, dar asta este situația. Așa s-a întâmplat și cu apa potabilă, cu serviciile de sănătate, cu electricitatea și acum la fel ni se întâmplă și cu TGV-urile și cu autostrăzile și și cu internetul și cu serviciile digitale. Mie mi-ar place să nu vorbim despre fractura uh, digitală, ci mai mult despre un alt concept și poate că aici eu nu uh, sunt de acord cu ceilalți. Am poate o altă logică. Sans les remettre en cause, mais qu'on fasse une Foarte bine să ni se prezinte propuneri, dar să se vină aici cu uh, o, un amestec de public și privat uh, pentru a servi interesele unora și nu ale altora, nu mi se pare normal. Toți cetățenii trebuie să beneficieze. Opțiunea 3 comiteți o mare greșeală, pentru că această fragmentare provine din alt fenomen, uh, dintr-o lipsă de coordonare. Ce coordonează OAREC până la urmă? Ce coordonează Comisia? Ne spuneți că uh, tarifele sunt pe plan național, reglementarea europeană, dar cine reglementează rețelele? Nimeni, nimeni, piața, Așadar, vreau să vă întreb în ce măsură putem să avem această acoperire reală și să aibă cetățenii încredere că există această acoperire peste tot, pe continentul nostru, pentru că am senzația că, ca și pentru autostrăzi, ca și pentru uh, alte servicii, până la urmă avem un dezechilibru între teritoriile noastre în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule Odi. Eu propun următoarele. Nu au fost foarte multe intervenții și mai avem cam 15 minute la dispoziție și chiar și la cererea colegilor e bine să profităm de această situație și atunci îi dau, înainte de concluzii, înapoi domnului Carzapolos de la OAREC, din nou. Am auzit, bineînțeles, și anumite semne de întrebare ridicate de colegi aici și atunci le rog să revină dânsul cu o intervenție. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând, permiteți-mi să repet în fața tuturor uh, membrilor comisiei dumneavoastră, dar și în atenția raportorului și a raportorului din umbră, următoarele. Analiza noastră sau rezumatul ei poate să fie puse la dispoziție. Este vorba de rezultatul consultărilor uh, organizate de domnul Castillo. Nu voi intra în uh, amănunt acum, pentru că totuși timpul ne presează. Însă, în ceea ce privește acea fragmentare, într-adevăr, operatorii de servicii mobile pe piața europeană par să aibă până la 221 de milioane de uh, abonați în total, care, ceea ce înseamnă mai mult decât uh, totalul de partea americană, la fel ca și amprenta națională și atunci nu știm de ce o amprentă mai mare ar fi ceva bun, optim, pentru că până la urmă e vorba de rețelele locale, amprenta este legată strâns de rețeaua locală disponibilă. Nu putem să spunem că există servicii astăzi pe piața europeană care nu ar fi la dispoziția cetățenilor sau că nu ar putea fi puse la dispoziție de către operatori. Pe de altă parte, s-ar putea ca să existe riscuri dacă se întreprinde vreo consolidarea a pieței, ceea ce ar submina dinamismul pieței europene pe plan internațional, ar slăbi operatorii mai uh, mici și ar reduce gama de posibilități de alegere pentru consumatori. S-a făcut aici o trimitere în legătură cu autorizarea unică UE, OAREC, a pus la punct și a făcut propuneri în legătură cu modul în care se poate reduce povara administrativă pentru operatorii paneuropeni și este un subiect demn de interes. Nu trebuie să uităm că operatorii europeni pe piață trebuie să fie conștienți de diferitele aranjamente fiscale, juridice din diferite țări și procesul de autorizație sau autorizare poate într-adevăr să fie simplificat, deși asta nu ar presupune neapărat birocrație care la rândul său să sporească cumva incertitudinea juridică. Mă opresc aici cu reacțiile mele și așa cum v-am spus la început, sunt gata să vă transmit uh, documentul nostru de analiză oricărui membru al comisiei dumneavoastră care îmi va cere acest lucru. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Vilă. Mulțumesc. În primul rând, uh, aș mulțumi celor care au intervenit. Într-adevăr, împărtășim ideea acum că în ce privește această autorizație, e loc și de mai bine, chiar dacă poate nu suntem de acord cu perspectiva pe care o abordăm, însă este foarte clar că status, quo, status quo-ul nu este soluția optimă nici pe departe. Dacă îmi permiteți, m-aș opri foarte pe scurt um, asupra ceea ce a spus uh, domnul de la Oareg, dar și în ceea ce a spus domnul Chichester în ce privește fragmentarea Uniunea Europeană și populația sa, cifrele respective ne arată că, de fapt, discrepanțele sunt în continuare mari în ceea ce privește, într-adevăr, numărul de abonați pentru linii mobile, dar și fixe, la telefo- telefoanele fixe, numărul de abonați a scăzut foarte, foarte dramatic. Situația este, compara- este diferită de cea din Statele Unite. Însă, chiar și atunci când avem aceiași abonați, abonați diferiți uh, la aceeași firmă, uh, oferta, paleta de prețuri poate să fie diferită de la o situație la alta. Iar consumatorii și experiența lor ne arată că fragmentarea există, ea este mare și Există, bineînțeles, asta datorită diferitelor cadre de reglementare, diferitelor reguli de concurență de pe plan uh, național, de pe piețele naționale, precum și uh, din cauza diversor uh, altor condiții care determină oferta. Dar uh, o simplă constatare nu ne va ajuta să rezolvăm problema. De asemenea, trebuie să fim atenți atunci când uh, lansăm niște ipoteze. Situația actuală cu un anumit număr de abonați nu înseamnă că este o situație optimă în general, e greu să compari o piață ca cum este Luxemburgul cu cea din țări mai mari, uh, Franța sau Germania. Rețelele naționale nu sunt cu toate la nivel optim. Este foarte clar că, din punct de vedere pur geografic, anumite zone sunt mai privilegiate decât altele și atunci asta se reflectă și pe plan european, la nivelul schimburilor. În ceea ce privește ce a spus domnul Chichester și acele beneficii. Nu o să vă spun uh, exact uh, care este Evanghelia care ne-a ghidat, pentru că asta o găsiți în raport. Însă, nu intru în detaliu, însă așa ca idee generală, să știți că s-a făcut o estimare a costurilor. Și atunci Ideea este ca principalele piețe, cel puțin din Europa, să poată să se alinieze pe cele mai bune practici cât privește prețurile. Și atunci dorim o propunere pro-concurență, pro-competitivitate pentru a spori dinamismul pieței și asta poate la rândul său să permită companiilor și sectoarelor să aibă modele orientate mai pe, vi- pe viitor, mai durabile pentru rețele de mare capacitate și eficiente și pentru un flux de uh, date cât mai mare posibil. De fapt, astfel de măsuri se reflectă deja în, pe anumite piețe pentru anumiți operatori care au înțeles uh, care este tendința. Domnul Odi a vorbit despre acea fractură digitală. O întrebare foarte importantă. Și aș menționa două aspecte care cumva alimentează uh, ideea dânsului. În primul rând, în ce privește spectrul. Am propus în mod foarte explicit ca statele membre să poată să impună ele reguli de acoperire companiilor și avem și bune practici în acest sens. Deci, alocarea de spectru poate să fie un vector, de exemplu, pentru acoperire wireless, Wi-Fi, pe teritoriu. Știm bine că acest uh, Wi-Fi, acest Wi-Fi este cumva viitorul, chiar și punct de vedere tehnologic. Și chiar și ieri am abordat uh, acest subiect în cadrul propunerii Comisiei de reducere a costurilor pentru uh, instalarea liniilor, este clar că piața nu poate să rămână la status voi, e nevoie de a face ceva. Apoi, când privește întrebarea domnului Chichester, privitoare la consultări. Nu o să spun că s-a efectuat o, o consultare publică pentru că ea nu a avut loc, însă noi, cunoscând uh, sistemul și sectorul și contactele noastre, dându-le niște informații și combinând aceste informații cu discuțiile aprofundate cu OAREC, de pildă în luna iunie, și de fapt avem alte exemple, și apoi alimentând ideile noastre și de, din uh, dezbaterile care au avut loc și sunt de fapt domeniul public, având în vedere toate aceste surse, am reușit să facem modificări foarte substanțiale, cunoscând efectiv situația și luând în calcul efectiv poziția părților interesate, stakeholders. De fapt, din septembrie încoace nu s-a schimbat mare lucru din partea părților interesate pentru că, de fapt, noi am făcut cumva uh, un tur complet al acestor opinii. Nu înseamnă că n-am dorit să le mai ascultăm, pur și simplu am considerat că deja ei s-au exprimat. Și ultima observație legată de acei factori exogeni. Regulamentul el singur nu ne va ajuta să uh, redăm așa sau să însuflețim sectorul nostru. Este un simplu instrument și propunerea noastră nu umblă deloc la partea fiscală și nici autorizația nu se leagă de acest aspect pentru că nu vorbim aici despre fiscalitatea firmelor. Pur și simplu observăm că pe plan european există niște variații destul de mari care nu pot fi explicate numai din factori externi. În anumite state membre, de pildă, Situația a fost foarte grea din 2008 încoace, hai să zicem de când s-a declanșat criza datoriilor suverane și așa mai departe. Și atunci, punct de vedere conjunctural, Uniunea Europeană a trecut printr-o situație nu foarte, foarte diferită, pe la urmă, față de Statele Unite. Însă, și de aceea am spus că există și alți factori care exprimă explică variațiile. Mă opresc aici și dau înapoi cuvântul doamnei președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Se parola a Pilar. Mulțumesc, Pilar. Pues eh, a estas alturas ya del debate... În acest moment al dezbaterii doresc să vă mulțumesc foarte mult, domnule Willan, pentru că ați venit. Mulțumesc și reprezentantului UAREC pentru că a participat la dezbaterea din această comisie. Vom avea mai multe șanse și pe viitor să colaborăm. Mulțumesc mult! Grazie Pilar, grazie Mr. Mulțumesc Pilar, mulțumesc domnule Whelan, mulțumesc reprezentantului OAREC. Aici se încheie prima noastră oră de lucru privind pachetul Telecom și ne vom lua la revedere de la invitații noștri și ne vom pregăti de vot. Bine, siamo tutti presenti. Bun, toată lumea a sosit. Vă rog frumos să luați loc. Passiamo al voto. Haideți să trecem la vot. Primul punct de pe ordinea de zi la voturi este raportul Prust privind CARS 2020. Și înainte de a trece la vot, haideți să testăm cartelele. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a deschis votul. Funcționează? S-a închis votul? Totul funcționează, haideți să trecem la vot. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Ba nu, 21 cu amendament oral, am uitat. S-a deschis votul pentru că s-a cerut controlul. S-a închis votul. 40 pentru, 3 împotrivă o abținere. Amendamentul 22 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă.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 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 și 49 în bloc, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se respinge, pardon, 50-51 pentru împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 și 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 104 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150-151 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 152 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pe, cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165-166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 și 188. Pentru, împreună, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem câteva pagini pe care nu le votăm și apoi amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deschidem acum votul pentru votul final. S-a deschis votul. Votul final. S-a închis votul. 37 pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Aici s-a încheiat acest vot. Trecem acum la raportul SEDO i Alabat în legătură cu OAREC. Toată lumea e pregătită. Haideți să trecem la amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 D pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. La 38, doamna Trautman a venit cu un amendament oral. Dacă sunteți de acord, vă rog să îl prezentați. Da, pe listele de vot, nu știu, cred că figura acest amendament, l-am propus în acord cu doamna Țicău, care nu putea fi prezentă astăzi. Cred că nu e cazul să mai explic. Toată lumea are textul în față, deci vă rog să ne susțineți. Mulțumesc! Sunteți de acord? Nu se opune nimeni? Foarte bine! 38 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 de pentru,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 47 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 50D și 51D pentru, împotrivă, abține, se resping. 52 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61D pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2, 3, 4 și 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 de și 15 de pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum amendamentele de la bugete, 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se respinge, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 5. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, un vot împotrivă. Felicitări raportorului. Haideți să trecem la următorul punct, raportul Vicky Ford. Raportul de punere în aplicare pe 2013, Tehnologia de captare și stocare a CO2 în Europa. Haideți să începem. Emendamento 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să cer o verificare electronică la 25. Am deschis votul, vă rog. Votazione chiusa. S-a închis votul. 35 pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, spune președinte, nu se corectează. Compromisul 2, pentru. Compromisul 2. Cer scuze, spune președinte. Compromisul 2, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 și 57 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic, am deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Și acum ultimul vot din această dimineață. Avem un singur vot, două întrebări cu răspuns oral una adresată Consiliului și una Comisiei. Autorul este domnul Remec. Am deschis votul, vă rog. S-a închis votul. 44 pentru, o abținere, se adoptă. Felicitări colegilor noștri raportori. Iată că am încheiat cu voturile. Și asta rapid și în, într-un mod foarte organizat. Mulțumesc tuturor! Acum o să-i rog pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă cât de curând și în liniște. Aveți 3 minute la dispoziție. Allora chiedo ai colleghi di prendere posto. Dragi colegi, o să vă rog să vă așezați. Chiedevo ai colleghi se erano d'accordo, eh, siccome la collega Valean... Aș vrea să întreb pe colegii care sunt prezenți dacă sunt de acord cu următoarea propunere. Eh, doamna Valean și doamna Anders Dotter încă nu sunt prezente, așa că am putea eventual să luăm ultimele două puncte de pe ordinea de zi înainte și să le discutăm acum. Domnul Toșenovski, dacă este gata, o să-i dau cuvântul ca să ne prezinte care este stadiul trialogurilor de care se ocupă domnia sa. Za slovo. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Dialogul cu privire la internetul în bandă largă se va ține în această seară, va fi o a doua întâlnire și uh, între timp s-au clarificat mai multe aspecte tehnice pot să spun că există un uh, grad destul de mare de consens între Parlament, Consiliu și Comisie, dar mai rămân uh, trei elemente care sper eu să poată fi soluționate la întâlnirea de astăzi. Cred că se poate aspira spre o convergență mai mare de opinii și uh, Toată lumea dorește ca aceasta să fie ultima, ultima etapă de negocieri, deoarece a trecut deja mult timp, se tot discută de luni de zile. În plus, um, sumele financiare alocate au fost modificate, lucru care a avut o influență asupra dosarului. În cazul internetului în bandă largă, s-a scăzut suma alocată de la 10 miliarde la 1 miliard de euro. Așa că sper că în această seară, împreună cu Consiliul și cu Comisia, să reușim să finalizăm acest dosar. Acum, sigur, nu pot să anticip de pe acum care va fi rezultatul trialogului, pot doar să vă spun că toată lumea dorește să ajungă la un numitor comun. Vreau să mulțumesc în mod deosebit serviciului juridic și tuturor colegilor noștri din Comisia pentru Comerț, deoarece cred că eforturile noastre vor fi încununate cu succes în această seară. După cum uh, vă spuneam, negocierile durează de ceva timp. Votul în comisie a avut loc acum câteva săptămâni sau chiar luni de zile și nu pot decât să sper să ajungem la votul în plen cât mai curând. Cam atât în legătură cu trialogul din această seară. Mulțumesc! Grazie al colega Tosenos. Vă mulțumim, domnule Toșenovski. Mulțumim pentru această informare. Bun, acum în ce privește întâlnirea coordonatorilor de aseară, pot să vă comunic următoarele. Grupul de contact ACER um, a fost uh, stabilit că acest grup uh, va avea întâlniri dată pe an și s-a pus întrebarea dacă cineva dorește să se alăture acestui grup. Uh, ITRE dorește să aibă un raport periodic din partea grupului ACER. După care s-a hotărât să se țină o audiere publică o audiere uh, cu privire la siguranța instalațiilor nucleare. Acesta este un raport care a fost atribuit PPE-ului și mai avem uh, emisiile de gaze cu efect de seră și acesta a fost alocat tot ppe ului Mai avem apoi uh, de anunțat deplasarea Comisiei ITRE de pe 26 până pe 30 august. Este vorba despre delegația ITRE, uh, la care pe lângă mine au mai participat Pilare de Castillo, domnul Lange, domnul Herzog, domnul Kreutzmann, Matias. Și desigur am avut și pe cineva de la secretariat, domnul Baier și domnul Lesnic. Eu am condus această delegație. Am petrecut o zi și jumătate în Corea de Sud, iar în cursul vizitei noastre am avut posibilitatea să ne întâlnim cu reprezentanții Samsung, am vizitat sediul lor și uh, ne-am dat seama de cât de importantă este această companie pentru Corea de Sud mai întâi, dar uh, și în ce privește impactul pe care el are în lumea occidentală, deci și asupra noastră. Ne-am întâlnit și cu un comitet, cu o comisie a adunării naționale care e sărcinată cu um, comerțul și industria. Ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții Ministerului Științei și Cercetării și am discutat despre impactul noilor politici de creștere și de ocupare de acolo. După care am vorbit și despre comerțul uh, pe care Coreea îl face peste tot în lume ca să vedem care este urmarea acordului de liber schimb recent semnat de UE cu Corea de Sud. Apoi am mai făcut o vizită și în Japonia, unde am avut numeroase întâlniri pe parcursul celor două zile pe care le-am petrecut acolo. Ne-am întâlnit cu reprezentanții dietei, cu um, reprezentanții ai uh, sectorului cercetării, cu reprezentanții ai celor care se ocupă de accidentul de la Fukushima pentru a vedea care sunt consecințele accidentului. Domnul Tanaka a fost deja aici în comisia noastră și ne-a prezentat care este impactul aprovizionării energetice a Japoniei ca urmare a evenimentelor recente. Ne-am întâlnit de asemenea și cu reprezentanții TEPCO, operatorul de la centrala Fukushima, și am uh, discutat despre planul de acțiune și perspectivele de viitor. Ne-am uh, întâlnit cu reprezentanții ai comisiilor din dietă și am constatat că există multe asemănări între Orizont 2020 și uh, echivalentul japonez. În timpul discuțiilor am identificat mai multe posibilități de colaborare între UE și Japonia, nu numai în domeniul cercetării, ci și în alte domenii. În ce privește securitatea nucleară, ne-am întâlnit cu reprezentanții noi agenții pentru securitate nucleară, care este independentă. Ne-am întâlnit cu centrul de control, am vizitat centrul de control care uh, supraveghează accidentele industriale și, de asemenea, ne-am întâlnit cu fostul prim-ministru Naotokan, Domnia sa ne-a prezentat uh, punctul propriu de vedere cu privire la ce se întâmplă în acest sector. Ne-am manifestat interesul cu privire la evenimentele din Japonia și în încheierea deplasării noastre în Corea de Sud și uh, Japonia, putem spune că această vizită a fost foarte utilă pentru noi. A fost uh, o misiune foarte echilibrată și am avut foarte multe întâlniri. Colegii care doresc să afle mai multe despre ce s-a întâmplat în uh, această deplasare, cei care doresc să consulte documentele pe care le-am adus din vizita noastră, pot să consulte documentele adresându-se secretariatului. Dacă doriți, uh, Acestea vă pot fi transmise și astfel puteți afla mai în amănunt ce s-a întâmplat în timpul vizitei noastre. Dacă unii dintre colegii care au participat uh, la delegație doresc să intervină, pot să o fac acum. Dacă nu, vă propun să ne întoarcem la ordinea noastră de zi Colegul Toșenovski a luat deja cuvântul, așa că o să o rog pe doamna Vălean, înainte de a ne prezenta raportul, să ne spună care sunt rezultatele trialogului pe care îl urmărește, după care vom asculta prezentarea raportului. You said about the trialogue or about the e-call? Doamna președinte, e vorba de trilog sau de celălalt subiect care mă vizează? Mm. Um, guardi, siccome abbiamo anticipato gli ultimi... Da, Acum am discutat deja celelalte puncte, ultimele pe ordinea de zi. Acum suntem la punctele dumneavoastră, întâi trialogul și apoi celelalte al dumneavoastră. Mulțumesc! Dragi colegi, am încheiat cu succes trialogul ce privește investițiile în infrastructură de energie. Al doilea pas vorba de regulamentul privind notificarea comisiilor în ce privește acest, comisiei în ceea ce privește aceste investiții în energiile, în infrastructura de energie, dar am depus acest raport a doua oară, având de vedere hotărârea Curții de Justiție. Parlamentul European, de fapt, contestase temeiul juridic. Vechiul regulament și cel actual, ca domeniu de aplicare, sunt identice, însă ă, toate propunerile Parlamentului din 2010 au fost preluate în noul text. Acum două săptămâni am terminat așadar negocierile cu Consiliul și cu rezultate pozitive. Ceea ce privește dubla raportare, cerem Comisiei să sprijine statele membre pentru a nu avea poveri suprema, uh, suplimentare poverii pentru ele și pentru entitățile vizate. Domeniul de aplicare al regulamentului a fost clarificat investiții în proiectele de energie, adică gaz, petrol, electricitate, inclusiv din surse regenerabile, ignit, uh, cogenerație, cogenerare, cărbune și așa mai departe, mai departe precum și uh, Uh, biocarburanți și captarea și stocarea CO2. De asemenea, am reușit să includem în revizuirea din 2016 posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare pentru a include extracția gazului natural, al petrolului și al cărbunelui, gaz natural lichefiat, terminarele respective, și apoi instalațiile regenerabile beneficiază de niște praguri mai mici. Și ultimul punct important, e vorba de delocalizarea producției energetice de către firme mai mici. Asta devine o tendință în europeană și trebuie să o urmărim cu atenție pe viitor ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și asta în condițiile putem colecta date în acest sens. De asemenea, trebuie să vedem în ce măsură Comisia poate folosi aceste date colectate. Ne dorim ca acest instrument să fie folosit în mod eficient și nu numai de dragul colectării, adunării de date. Iar acest instrument sperăm noi că va reuși să vadă care sunt problemele în ceea ce privește echilibrul între cerere și ofertă, precum și ce obstacole se mai prezintă pe piața energiei. În ceea ce privește Connecting Europe Facility, credem că asta ne va permite să desăvârșim piața internă a energiei, să diversificăm uh, oferta și să extindem rețeaua. Mulțumim foarte mult doamnei Vălean pentru aceste informații care ne arată ce s-a întâmplat la trialog. Acum, vă propun să mergem la raportul dumneavoastră, ceea ce privește acel e-call, interoperabilitatea în Uniunea Europeană. Vă rog. Mulțumesc. Hotărârea privind acest uh, e-call interoperabil în Uniunea Europeană este legată și de acel sistem de apelare ICOL la bordul autovehiculor, pentru care tot eu sunt raportor, dar este într-o fază mai uh, de început. Acest raport cere statelor membre să desfășoare infrastructura necesară, adică acele centre de apel care să poată să preia uh, apelurile de urgență pentru compatibilitate, interoperabilitate și continuitate în cadrul unui sistem uh, pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Este foarte bine pentru că aceasta reprezintă o prioritate principală deci pentru Uniunea Europeană și un astfel de serviciu e-call poate să ducă la scăderea semnificativă a numărului victimelor și răniților pe drumurile noastre europene. Având în vedere datele, mai avem multe de făcut. În 2012, 28.000 de persoane au fost uh, ucise și mult mai multe rănite în accidente de uh, circulație. Avem și 130 de miliarde costuri economice anuale acest sistem ECOL poate să reducă timpul de așteptare cu până la 10 minute necesare pentru alertarea serviciilor, de exemplu, de salvare, chiar și când persoana este uh, și-a pierdut cunoștință și nu poate să sune. În ce privește echipele de urgență, ele vor putea să fie mobilizate mult mai mult, mult mai mult cu până la 450% respectiv în zonele uh, urbane și rurale. Foarte puține amendamente au fost trimise și adoptate. În primul rând, este vorba de acea dată limită în octombrie 2015 propusă de comisie inițial, care pare să fie mult prea ambițioasă pentru statele membre și pentru uh, reprezentanții acestui sector, cel puțin în parte. Adaptarea tehnică și standardele aferente trebuie să fie adoptate prin delegate și nu va fi gata decât până la sfârșitul anului 2013, ceea ce nu va lăsa mult timp uh, pentru desfășurarea efectivă a infrastructurilor PSP și așa mai departe. Așa, așadar, recomandăm o amânare pentru iunie 2016. Al doua chestiune, necesitatea de a avea un serviciu de salvare pentru toată lumea, nu numai pentru conducătorii auto. În 2007, din 2007 încoace, Parlamentul European a cerut în mod repetat să existe date de localizare pline de acuratețe care să poată să identifice de unde vine e-call într-o declarație din 2011-2012, dar și în 2013, în toate aceste momente s-au uh, făcut apeluri în acest sens, în ciuda faptului că există tehnologii în acest sens, Comisia nu a venit cu o propunere. Iar acum acest sistemul de call arată că datele de tip Uh, GPS pot într-adevăr să fie recuperate de la bordul vehiculor și să fie transmise operatorilor mobili. Iar asta nu va reprezenta decât 1,7% din uh, apelurile de urgență UE. Așadar, propunerea actuală a Comisiei va duce la o situație neacceptabilă, inacceptabilă, în sensul că numărul 112 nu va putea fi, să fie folosit cu localizări decât la accidentele de circulație, deci rutiere. Este nevoie de un grad de acuratețe similar pentru alte incidente, inclusiv când, ele, când aceste apeluri provin de la aparate mobile. Trebuie să maximizăm uh, sistemul GNSS de localizare pentru că se preconizează că mai mult de 5 milioane de astfel de apeluri vor fi făcute sau vor fi lansate de pe astfel de eh, infrastructuri în europeană. Deci, toți cetățenii europeni trebuie să beneficieze de acest sistem, nu numai cei care au astfel de aparate deja la bordul autovehicolelor. Deci avem tehnologia GNSS care poate să ajute pe toată lumea în acest sens și mă bucur că și raportorii de la Comisia TRAN au depus amendamente în acest sens, dar și cei de la IMCO. Trebuie să trimitem un mesaj foarte puternic Comisiei în acest sens și să ne asigurăm, asigurăm că Parlamentul rămâne pe poziții, cum a făcut-o și în trecut. Și vă rog să sprijiniți amendamentele pe care le-am menționat, dar și um, raportul în general. Domnul Belet, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, vom discuta despre regulamentul ceea ce privește standardizarea vehiculelor și probabil că acest raport va conține elementele cele mai controversate și care ne va preocupa mai multă vreme în ce privește raportul Vălean cu aceste PSP, Public Safety Answering Point, adică centrele preluării apelurilor de urgență. Mi se pare că raportul este, este bun, am preluat o serie de sugestii, nu uităm nici rezoluția din iulie de anul trecut, nici declarația scrisă în acest sens. Majoritatea celor sugerate de noi au fost preluate de comisie în textul său, dar nu toate elementele. Iar modificările propuse de doamna raportor mi se pare că merg pe calea cea bună. Doamnă președinte, permiteți-mi să fac două comentarii. Bineînțeles că este important ca statele membre să ia măsuri astăzi cât mai repede posibil pentru a desfășura, dacă este cazul, infrastructuri tehnice necesare pentru ca să se poată gestiona apelul de urgență de la bordul autovehiculor și așa cum a spus și doamna Valean, cifrele sunt elogvente și arată ce importantă și ce beneficii aduce instalarea acestui serviciu. Și, raportorii de la, și raportul de la Comisia TRAN propune să rămânem cu la data 1 octombrie 2015. E cam rapid această dată, dacă ar fi fezabil, ar fi excelent, însă ni se pare totuși mult prea ambițioasă această dată. Este oare ea fezabilă, este fezabil pentru toate statele membre ca toate să fie gata în mai puțin de 2 ani? Eu sper, dar poate că totuși uh, ceea ce propune doamna Vălean și anume o extindere a acestei perioade cu 8 sau 9 luni ar fi bună pentru toată lumea. Merită să ne gândim la ea. În ceea ce privește acele proiecte pilot, mai multe sunt deja în curs de în complementare acel proiect Hero 1 și 2. Comisia poate ar fi bine să ne spună cam cum stăm, cam care este raportul preliminar, mai bine zis intermediar, pe aceste rapoarte care ne poate ajuta să luăm o hotărâre în continuare. Apoi, a doua observație, doamnă președinte. M-aș referi la propunerea raportorului de a extinde domeniul de aplicare pentru aceste apeluri. Deci nu numai apeluri de la bordul vehiculelor implicate în accidente de circulație, care sunt identificate geografic, dar pentru orice fel de apeluri de urgență la 112, care pot să fie și ele localizate geografic dacă este fezabil în punct de vedere tehnic, cine ar putea fi împotriva unei astfel de inițiative? Bineînțeles că suntem pentru și doamna Vălean a menționat deja că aceste apeluri de la bordul autovehiculor implicate în aceste circulații reprezintă mai puțin de 2% din toate apelurile de urgentă care sunt uh, înregistrate. Deci ar fi bine să extindem această tehnologie de localizare către toate apelurile lansate la numerele de urgență. Cred că Comisia ne poate ajuta în acest sens înainte de a lua o hotărâre sau alta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Toșenovski. Předsedkyně, já také... Mulțumesc, domnul președinte. Și eu sunt de acord cu doamna raportor. E vorba de un sistem foarte util care ar putea să se bazeze pe tehnologia GNSS, care va deveni, cred eu, mai răspândită în viața noastră de zi cu zi. Ce este important în raport, după părerea mea, este tocmai faptul că este necesar un proces decizional în ceea ce privește victimele acestor accidente. Pe plan psihologic, trebuie să fim cât se poate de precauți Nu trebuie ca cetățenii să aibă impresia că altcineva va lua toate deciziile în locul lor. Vorbim aici despre o situație foarte complexă și trebuie să ținem cont de toate aspectele. Sunt de acord cu raportoarea și cu antevorbitorul meu și anume, cred că 2015 este o dată cam apropiată de data de astăzi. Din câte știu eu, diversele sisteme existente în Europa ar uh, antrena o implementare destul de complicată. Sistemele de apeluri de urgență sunt diferite în uh, Europa. Nu întotdeauna același tip de serviciu răspunde la aceste apeluri și nu știu dacă ar uh, însemna mult dacă noi am amâna cu un an termenul. În orice caz, după ce sistemul va fi introdus, va trebui să funcționeze 100%. Cred că va dura, în orice caz, până să se ajungă la implementare în cadrul serviciilor de urgență din statele membre. De aceea eu aș prefera să vă acord ceva mai mult timp, să acordăm ceva mai mult timp tuturor pentru ca lucrurile să meargă cât mai lin și să avem și posibilitatea de a folosi și localizarea. Sistemele automate de salvare de vieți omenești sunt uh, foarte delicate și trebuie să ne dăm seama că și centrele telefonice vor avea responsabilitate juridică în ceea ce privește inițierea anumitor proceduri și va trebui să se țină cont de aspectele juridice. Trebuie ca acestea să devină cât mai sigure și cât mai de încredere. Eu susțin acest raport și cred că raportoarea a făcut o treabă foarte bună atingând cele mai relevante subiecte în legătură cu implementarea acestui serviciu. Vă rog frumos să fiți cât se poate de precauți, nu cred că trebuie să fim excesiv de ambițioși. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Prodi, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că este foarte important acest subiect și date fiind toate sistemele automatice care sunt posibile pentru a preveni și pentru a semnala accidentele rutiere, este posibil să primim informații imediate în ceea ce privește cât de grav este un accident și în ceea ce privește locul unde s-a uh, produs. Avem la dispoziție astfel de tehnologii. Însă, Există și unele tipuri de accidente care nu permit accesarea acestor informații de bază în timp real. E vorba de niște uh, informații care ar putea fi disponibile prin uh, apelarea la niște observatori care să fie prezenți la locul accidentului. În acest caz ar trebui să existe posibilitatea de a se utiliza localizarea ca să primim informații despre cât de grav este accidentul, de exemplu, prin intermediul telefonelor mobile. Ar trebui să se caute niște aplicații care să permită să se identifice localizarea, în mod automat prin utilizarea unui cod, de exemplu care să indice despre ce tip de accident este vorba și de asemenea să arate cât de grav este accidentul. Să spunem cumva că martorii acestor accidente ar putea să aibă la dispoziție un mod de a furniza informații în timp real. În cazul uh, altor accidente, deci nu mă refer la accidentele rutiere. Eu cred că ar fi foarte important, ar fi de fapt vorba despre dezvoltarea unei aplicații specifice care să fie utilizată pe smartphone-uri, de exemplu. Mulțumesc, domnule Prodi. Nu avem reprezentanți ai comisiei la acest punct. Ba da? Ba da, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă scuzați că am uh, întârziat. Uh, am fost și la Comisia TRAN exact pe același subiect și e destul de greu. Probabil că nu vom reuși să răspundem la toate întrebările care au fost uh, adresate astăzi. Eu v-aș propune să vă trimitem un răspuns în scris. În ceea ce privește amendamentele propuse, Cred că cel puțin unul dintre ele are legătură cu 112 pentru um, telefoanele mobile cu GNSS. Noi înțelegem care este obiectivul acestui amendament. Înțelegem că se dorește să se garanteze că nivelul de servicii este același pentru utilizatorii de 112, indiferent de Uh, de ce utilizează fie telefonul mobil, fie sistemul e-call din mașină. În orice caz, va fi greu pentru că tehnologiile nu sunt uh, similare. Unor la telefoanele mobile funcția GNSS este stinsă, este dezactivată din cauza bateriei, ca să nu se consume, sau se folosește telefonul mobil înăuntru, într-o clădire și acolo semnalul GNSS e foarte slab. Deci, de aceea, deși susținem și înțelegem obiectivul acestui amendament, va fi foarte greu să se realizeze el în practică, și anume să se garanteze servicii de nivel echivalent. În plus, în general, 112 face parte din Directiva Serviciilor Universale, și credem că la telefoanele mobile, la acel cadru reglementativ ar trebui să se facă apel. Mulțumesc! Fără microfon. Doamna Vălean. Mulțumesc colegilor care susțin acest raport. Eu cred că Parlamentul va avea o poziție unită, ca de obicei, pe acest subiect, deci mulțumesc mult, apreciez uh, tot ce ați spus. Reprezentantului Comisiei vreau să-i spun că nu e o surpriză ce a spus, de mult timp uh, discutăm în contradictoriu pe acest subiect, însă sperăm că cu mai multă hotărâre se va găsi o soluție. Și asta dacă industria telecom și industria automobilelor și toți ceilalți actori sunt de acord că tehnologiile pot fi aplicate. Deci vom putea face mai mult, sper eu, pe acest subiect decât dorește Comisia la ora actuală. Oricum, dezbaterea va continua și sper că vom um, încheia cu bine acest raport. Vă mulțumesc! Grazie la colega Valean. Mulțumesc, doamnei Ivolean. Vreau să vă amintesc că termenul de depunere de amendamente este joi, 7 noiembrie, la prânz. Haideți să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de programul de susținere pentru supravegherea spațială și monitorizarea obiectelor aflate pe orbită. Colega Dotter este bolnavă. Îi urăm multă sănătate. Doamna Dotter ne-a rugat ca colegul Johansson să îi prezinte raportul. Vă rog. Uh, yes, uh, thank you very much, President, and, and to my... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor. Am să vă citesc uh, declarația colegei Anders Dotter. Vă rog să mă scuzați, nu am citit acest text înainte, tocmai mi s-a spus că trebuie să-l prezint eu. Dar vi-l citesc în orice caz. Amelia Anders Dotter spune următoarele. Doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a prezenta acest proiect de raport privind crearea Programul European de Supraveghere Spațială și de Monitorizare. Pro acest program are obiectivul de a contribui la, uh, ca o cap la construirea unei capacități europene de monitorizare și de a promova supravegherea spațială și monitorizarea. Se dorește să se evite coliziunile între obiectele aflate pe orbită și echipamentele spațiale. Această necesitate există la nivel uh, național și internațional și este susținută de toți actorii care sunt implicați în infrastructura spațială. E vorba de un subiect foarte relevant pentru asigurarea unei responsabilități uh, europene în domeniul spațial, ca și în cazul programelor uh, Copernicus și Galileo. Comisia propune pentru prima dată crearea de o bază comună pentru utilizatori în domeniul spațial. Amelia Andersdotter propune să se facă un acord cu Agenția Spațială Europeană și statele membre care contribuie. E vorba de amendamentul 28 al doamnei Andersdotter la articolul 10. Uh, este vorba de uh, ameliorarea supravegherii spațiale prin colaborarea cu Agenția Spațială Europeană. Aceasta nu poate nici gestiona, nici controla programul, însă trebuie să-și aducă contribuția prin furnizarea de expertiză și de date. Articolul 3, alinatul 1, punctul A, este vorba de același lucru, de aceea um, Amelia Anders doctor, a propus amendamentul 15 pentru a se elimina referirile la senzorii existenți, ca să se evite posibilitatea de a interpreta în moduri diferite cuvântul existenți. Apoi, la articolul 4, Comisia a menționat foarte bine diversele puncte relevante în propunerea sa, iar raportoarea propune ca acestea să fie defalcate și să se adauge și serviciile eh, adiționale relevante, eh, considerate relevante de Agenția Spațială Europeană, și asta ca să fie loc de ameliorări sugerate de utilizator sau de contribuitor. Sfera de aplicare a serviciilor trebuie să includă și uh, un catalog potențial al obiectelor spațiale, pentru ca publicul să înțeleagă mai bine despre ce este vorba și ce potențial economic există aici. Ar fi folosit elementul uh, SUA în acest domeniu ca plus valoare. Trebuie să fie clar de asemenea ce fonduri vor fi disponibile. De aceea Amelia a propus să se integreze un buget de 70 de milioane de euro. E vorba de amendamentul 30 la articolul 11 al raportoarei. Acest buget nu ar trebui să fie lăsat doar în anexă, după părerea sa. Comisia prevede patru surse de finanțare, Orizontul 2020, Galileo, Copernicus și Fondul de Securitate Internă. Contribuțiile de la diverse programe vor fi discutate cu colegii. Doresc să vă amintesc că este foarte relevant pentru Fondul de Securitate Internă să se folosească pentru a proteja infrastructura critică, infrastructura spațială și toate elementele conexe uh, sunt într-o poziție din ce în ce mai critică. Aceasta este realitatea și chiar dacă realitatea nu e clar scrisă în texte, De aceea propun să se susțină acest pas și programul cadru, oferindu-se o sferă de aplicare și obiective special, specifice la începutul textului de bază. Colega noastră spune că trebuie să fie protejată infrastructura spațială pe termen lung și acesta trebuie să fie obiectivul de bază al acestui program. De aceea trebuie să fie amintit chiar la începutul propunerii. Mai propun să se definească și crearea unei rețele de senzori, procesarea de date și serviciile SST la articolul 3, ca acțiuni principale și nu ca obiective în amendamentul 19. De aici, Comisia va dezvolta acțiuni specifice în programul său de lucru specific multianual. Colega noastră încheie spunând că este important ca Parlamentul European să aibă în vedere programul de lucru multianual înainte de a apela la procedura actelor delegate menționată la articolul 6 și e vorba de amendamentul 21 din raport. Alea vă mulțumește pentru atenție și și eu vă mulțumesc. Mulțumesc! Grazie la colega Andersdotter. Mulțumim, doamnei Andersdotter. Mulțumim și dumneavoastră, dragă colegă. Are acum cuvântul doamna Masecovici. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, raportor uh, din umbră al PP-ului pentru acest program și pot să spun că noi toți depindem de infrastructura din spațiu pentru că mobilele noastre n-ar funcționa fără ea. Acest uh, proiect de raport clarifică unele lucruri și le prezintă mai bine decât propunerea Comisiei Europene. Totuși, cred că trebuie să facem mai multe dacă vrem să obținem un succes real. După mine, principalele probleme care mai trebuie soluționate sunt următoarele. În primul rând, nesiguranța legată de buget. Raportoarea a vorbit de acea sumă de 70 de milioane și a spus că ea ar trebui inclusă în dispozitiv. Însă nu văd să existe vreun plan de administrare a acestui buget. Deci, incertitudinea finanțării mă preocupă, chiar dacă beneficiem de sprijin din partea programului Galileu și Copernicus, tot nu vom reuși să facem mare lucru și în plus mandatul nostru legislativ se încheie destul de curând. Chiar dacă ni se pare că punem căruța în fața calului, eu aș zice că trebuie să ne luptăm mai mult. Carvalho este raportor la Comisia Bugete dacă votul se ține săptămâna viitoare, e bine, dânsa spune că nu am putea să asigurăm finanțare suficientă din Orizont 20, pentru că Orizont 2020 trebuie să fie folosit pentru cercetare și inovare legate de IMM-uri și de alte obiective. Și în al treilea rând, în um, proiectul de raport văd că doamna raportor a modificat schema și structura obiectivelor. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că bugetul pe care îl primește acest program e folosit pentru acțiuni concrete. Trebuie să îmbunătățim propunerea comisiei, făcând-o mai specifică, dar îmi dau seama că va fi dificil, pentru că cei de la Consiliu nu doresc acest lucru. Noi trebuie însă să ne luptăm să obținem mai multe de la bun început, să cerem mai mult ca să obținem ceva satisfăcător la sfârșit. Mă întreb însă în ce parte vor dori, în ce măsură vor dori statele membre să ia parte la acest consorțiu. N-ar trebui să considerăm că obiectivele pe care ni le alegem sunt cele finale, să nu închidem ușa altor posibilități. Modul în care însă e abordată politica în acest domeniu lasă destul de multă încredere statelor membre. Eu vă invit să ne sprijiniți și să votați amendamentele. Sper că termenul este în continuare același, anume 13 noiembrie. Mulțumesc. Grazie. La parola al colega Prodi. Mulțumim. Are cuvântul domnul Prodi, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că acest program de localizare a obiectelor pe orbită este esențial pentru interesele noastre în ce privește politica spațială. Astfel, Uniunea Europeană ar putea să se ridice la înălțimea Statelor Unite este un sector de avangardă important pentru industriile noastre. Este unul dintre puținele industrii în care mai suntem cât de cât competitivi pe plan internațional. Ar trebui să fim, deci, mai prezenți și să ne specializăm mai mult în acest domeniu. Acum, consecințele posibilității de a comunica, bineînțeles că sunt cunoscute. Noi cred însă că trebuie să fim atenți nu doar la ce se întâmplă în spațiu, ci și pe pământ. Ce fel de finanțare vom asigura noi pentru acest program? Am auzit că finanțarea ar trebui să fie asigurată de programul Orizont 2020 de Galileo și poate și de Copernicus. Însă astăzi nu știm foarte mult dacă această inițiativă va vedea lumina zilei și cu ce resurse va fi dotată. Așa că raportoarea a făcut foarte bine că a spus că trebuie dată o sumă concretă, anume 70 de milioane de euro. E o sumă nesemnificativă în marea masă a priorităților de dezvoltare. Eu o să vin cu câteva amendamente prin care vreau să definesc mai bine rolul companiilor de asigurări care își asumă riscul lansării de sateliți. În caz de accidente sau de coliziune în spațiu, Importanța dată asigurării ar trebui să fie aceeași cu importanța dată altor accidente din domeniul rutier, din domeniul naval și așa mai departe. Și am putea încerca să asigurăm și alte riscuri, cum ar fi furtunile solare. Vreau să amintesc aici potențialul pe care l-ar putea avea măsurile poziționare uh, prin telescop, pentru că astfel am putea să localizăm obiecte mult mai îndepărtate. Și, în fine, nu știu care urmează să fie rolul Agenției Spațiale Europene în acest program. Dar probabil că acest lucru va fi lămurit uh, atunci când se va lămuri rolul ei și în celelalte programe spațiale. Poate ar fi bine să avem un grup uh, ad hoc, la nivel înalt, care să definească care va fi uh, poziția sau rolul acestei autorități în următorii 25 de ani. Avem deci o agenție care se ocupă de protecția rețelelor și protecția informatică. Poate și ar avea un rol de jucat. Eu cred că aspectul securității trebuie să fie subliniat în acest program cât mai clar. Mulțumesc, domnul Johansson. Glante. Colegul Glante. Mulțumesc. Voi fi concis, vreau să mă raliez la cele spuse de colegul Prodi. Și pe mine mă preocupă problema finanțării. Avem o infrastructură, avem Galileo, avem Copernicus, Egnos, o infrastructură pe care trebuie să o protejăm, pentru că dacă nu, nu vom face altceva decât să ipotecăm investițiile făcute. Poate că un deputat european care zice lucrurile astea e ceva neobișnuit, dar eu, unul, sunt mulțumit de propunerea Comisiei în acest moment. Nu avem nicio perspectivă bugetară deocamdată, nu știm care va fi bugetul pentru orizont 2020. Poate ar fi mai bine să rămânem puțin în așteptare. Flexibilitatea nu e neapărat un lucru rău, deci să rămânem în expectativă. În al doilea rând, cu ajutorul acestei tehnologii, cu ajutorul acestor instrumente, va trebui să continuăm munca noastră de cercetare. Știm că deșeurile care rezultă din uh, dezintegrarea sateliților sau a um, rachetelor pot um, fi chiar foarte mici și pot provoca daune, pagube. Pe viitor va trebui să facem o cartografiere mai amănunțită a tuturor acestor obiecte și cred că discuția va fi foarte interesantă. Ar trebui să găsim toate soluțiile posibile. Dacă însă reușim să cartografiem totul, se va pune o altă întrebare. Oare vor statele membre să se știe exact unde se găsesc sateliților de informație? Mulțumim, doamna Carvalho. Thank you, Madam Chair. I'm the uh, rapporteur. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt raportor la bugete și um, unele dintre problemele ridicate de colegi uh, au de-a face cu bugetul. Noi uh, am uh, publicat deja vizul nostru, am uh, inclus două amendamente pe care le voi înainta și aici, în Comisia ITRE. Unul are de-a face cu bugetul în sine, adică în um, propunerea legislativă nu există un buget prevăzut în mod explicit am putea eventual veni cu un tabel prin care să inserăm acea sumă maximă de 70 de milioane pe șapte ani. În al doilea rând, proiectul de text legislativ nu spune foarte clar de unde va veni finanțarea, așa că eu am depus un amendament prin care spun că Galileu și Copernicus ar trebui să fie principalele surse de finanțare. Mai avem, de asemenea, fondul de securitate internă, care ar putea să fie folosit în ce privește aspectele de securitate, dar și Orizont 2020. Acesta însă nu mai pentru aspectele ce țin strict de misiunea sa. Deci cercetarea spațială, dar da, putea fi finanțată de Orizont 2020. Deci aceste amendamente vor fi înaintate aici, în comisia dumneavoastră. Mulțumesc. Bine. La comisiune. Bun. Comisia. Doriți să luați cuvântul? Thank you, Madam Chair. Um, the Commission has not no... Mulțumesc, doamnă președinte. În acest moment, Comisia nu are remarci importante de făcut, cu excepția unei observații, și anume că amendamentele înaintate reflectă, cred eu, preocuparea legată de finanțarea acestui program. Unii dintre deputații care au intervenit au vorbit despre acest lucru. Comisia se întreabă dacă menționarea unei sume maxime n-ar trebui să fie însoțită și de o sumă minimă pentru că ce vrem noi să ne asigurăm este că programul va fi finanțat până la urmă, nu? Era doar o observație. Mulțumesc. Grazie. Allora, la parola per... Mulțumesc. Acum o să-i uh, dau cuvântul din nou colegului Johansson pentru a trage concluzii. Da, din partea doamnei Amelia Anderstotter vreau să mulțumesc uh, pentru aceste comentarii. N-a fost prezentă, dar cred că le va primi în formă scrisă și probabil va reveni asupra lor în întâlnirile viitoare. În calitate de raportor din umbră pentru ALDE, aș spune că este important să lămurim problema finanțării. Și o să-i spun uh, Ameliei că trebuie să fie foarte deschisă în timpul discuțiilor și împreună cu raportori din umbră să găsească o soluție viabilă. Dar, încă o dată, în numele lui Amelia Anderstotter, mulțumesc pentru observații. Grazie al colega Johnson. Allora, ricordo... Mulțumesc, dragă colega. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor expiră miercuri, 13 noiembrie, la prânz. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și vă amintesc că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 7 noiembrie 2013 între orele 9-12.30. Vom avea o reuniune împreună cu Comisia Envi. Deci aceasta este următoarea noastră reuniune de pe 7 noiembrie. Mulțumesc pentru participare, iată că ne-am mișcat bine, așadar haideți să profităm de această oră pe care am câștigat-o. La revedere!